Please take a seat, take a place. Wznawiam posiedzenie. E, ogromnie się cieszę, że mogę tutaj stać. Reluăm ședința noastră, domnilor și domnilor. Și este o adevărată bucurie pentru noi să mă aflu aici alături de colegele mele șase dintre vicepreședintele Parlamentului și chestori ai Parlamentului. Lângă mine se află președinta Comisiei pentru Drepturile Femeii și vreau să vă spun că este o adevărată onoare pentru mine să prezidez această reluare a sesiunii. Aș vrea să vă anunț uh, care este următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de centenarul Zilei Internaționale a Femeii, și vom uh, viziona un film scurt pe această temă. Thousands of our Agathas will fall together to battle for female emancipation.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 panie i panowie posłowie koleżanki i koledzy drodzy goście doamnelor și domnilor dragi colegi dragi invitați acest film de doar două minute nu poate arăta tot ceea ce s-a întâmplat în ultima sută de ani. În această perioadă de timp am reușit să schimbăm Europa. Noi, europenii, putem fi mândri de acest lucru și, bineînțeles, suntem conștienți că mai avem multe de făcut. Prea puține femei sunt în ziua de astăzi reprezentate în politică și la Parlamentul European doar 35% dintre membrii sunt femei. E adevărat că aceasta reprezintă mai mult decât în parlamentele naționale în Europa, însă nu este de ajuns. Din fericire, în principalele organisme de putere ale Parlamentului, acest procent este de 40%. Însă, care va fi structura Parlamentului European peste trei ani după viitoarele alegeri? Acesta este răspunsul pe care trebuie să-l găsim și acesta depinde de felul în care reprezentanții noștri vor fi aleși depinde practic de parlamentele naționale. Rolul lor este să se asigure ca mai multe femei să fie reprezentate la Parlamentul European. Cerem colegilor noștri de la parlamentele naționale să adopte deciziile necesare și cadrul legislativ necesar tocmai pentru a promova prezența femeilor la Parlamentul European. Suntem mândri de asemenea de faptul că 95%, 59% din uh, funcționari sunt femei și 50% dintre ei se ocupă de activitățile principale ale Parlamentului European. Pe vremea când eram prim-ministru al Poloniei, aveam în jur de 50% din pozițiile cele mai importante ocupate de femei. Un record care n-a fost bătut până în ziua de astăzi. Iar în calitatea mea de președinte al Parlamentului European, am cerut întotdeauna să existe un procent ridicat de femei reprezentate la nivelul înalt al Comisiei Europene și al celorlalte instituții europene. Și pot să spun cu mulțumire că o avem pe doamna Ashton în calitate de înalt reprezentant. Un procent ridicat de femei nu este un lucru bun doar pentru acestea, ci și pentru companii și pentru instituții în general, pentru cei care le angajează. Trebuie să ne asigurăm că femeile care realizează aceeași muncă ca și bărbații sunt plătiți la fel și în această privință mai avem multe de făcut. Știm că femeile sunt adevărați luptători pentru democrație și pentru drepturile omului și de aceea aș vrea să vă salut, dragi colegi, dragi colegi ale Parlamentului European, cu această ocazie și aș vrea să aduc omagiul meu femeilor din Africa de Nord care luptă pentru democrație și libertate. Să nu uităm că tocmai cu ajutorul unor astfel de femei, precum uh, Lena Zana, Sansuki, Damasukama, astfel de organizații care au câștigat de asemenea premiul Saharov au fost uh, a căror contribuție a fost recunoscută de Parlament. De asemenea, ne opunem ca femeile să aibă drepturi uh, mai puține decât bărbații, atât în Europa cât și oriunde altundeva în lume. Doamnelor și domnilor, pe 3 noiembrie 1900, 1793 Olimpia de Goș a fost decapitată în Europa și aceasta a dus la o declarație a drepturilor femeilor și a cetățenilor. În 1907, femeile au obținut dreptul la vot în Finlanda, Finlanda fiind primul stat unde s-a obținut acest drept. Și de atunci până acum s-au înregistrat multe progrese în domeniul egalității de șanse și a drepturilor. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru mine, iar ziua de 8 martie este ziua internațională a femeii, este adevărat. Însă această zi există tocmai pentru a ne aminti tot anul importanța drepturilor egale pentru femei și bărbați. Egalitate de drepturi care ar trebui să fie acordată tuturor pe tot parcursul anului, nu doar cu ocazia sărbătoririi acestei zile de 8 martie. Bineînțeles că trebuie să ne gândim la această chestiune nu doar într-o singură zi a anului, ci tot timpul. Vă mulțumesc acum și am să dau cuvântul Consiliului. Doamna Eniko Ghiuri, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Aș dori ca cu ocazia acestei zile importante uh, să vorbesc în limba mea, limba maghiară. Când uh, a fost uh, lansată această zi internațională a femeii, ideea egalității de genuri a fost o idee nouă, revoluționară. Astăzi, această egalitate e văzută ca temelia societății uh, moderne. Se bazează pe demnitate, demnitate împărtășită în aceeași măsură de bărbați și femei. Însă nu e suficient să facem discursuri frumoase și să dăm publicității declarații. Uh, pentru că constatăm că uh, drepturile femeilor nu sunt peste tot respectate la fel. Trebuie să ținem cont de acest aspect. Mie mi se pare simbolic faptul că această comemorare are loc imediat după dezbaterea cu privire la uh, sărăcia în rândurile femeilor. Sărăcia în Uniunea Europeană. Um, odinioară cineva nu ar fi făcut uh, legătura între femei și sărăcie. Însă criza economică a afectat uh, grupurile cele mai uh, vulnerabile din societate. Și femeile sunt foarte bine reprezentate în aceste grupuri fragile și astfel suntem obligați să adoptăm măsuri, de exemplu să abordăm chestiunea uh, condițiilor de trai ale femeilor uh, dincolo de uh, granițe. Pentru că uh, Uh, am putea vorbi de, în simbolic de uh, doamna sărăcie. Femeile care sunt uh, afectate de război, care părăsesc uh, țara lor cu copiii, uh, femei și tinere care sunt forțate să se prostitueze chiar și pe teritoriul Uniunii Europene. Printre prioritățile președinției uh, ungare avem o serie de chestiuni care ar putea să ducă la promovarea ocupării femeilor. Uh, Primul punct de pornea de zi pentru noi o reprezintă strategia UE 2020. Obiectivele acestei eh, strategii, strategii eh, vizează și ocuparea, de plină ocupare, care eh, să-și aducă contribuția la reducerea sărăciei. Ocuparea femeilor ar duce la o consolidare a demnității femeilor. Ele ar putea astfel să decidă singure, libere și să își ducă viața, să-și îndeplinească destinul singure această inițiativă prioritară a combaterii sărăciei evidențiază și diferențele între condiția bărbatului și condiția femeii în societatea noastră. Faptul că ieri Consiliul EPSCO a adoptat Pactul European pentru Egalitatea de Gen reprezintă un adevărat progres în acest sens. Nu trebuie să uităm rolul special, rolul foarte important pe plan social pe care îl joacă femeile. Trebuie să le ajutăm să concilieze viața de familie uh, cu viața profesională și să le acordăm și libertatea de a alege. În acest domeniu depunem eforturi privind uh, întocmirea unei directive care să ducă la îmbunătățirea uh, situației femeilor în câmpul muncii. E vorba de femeile care sunt însărcinate, tocmai au născut sau care alăptează. De asemenea, trebuie să conștientizăm opinia publică în ce privește problemele sociale și demografice. Uh, rolul femeii în acest domeniu este foarte important și de aceea uh, organizăm o săptămână a demografiei cu implicarea ONG-urilor și cu participarea miniștrilor de afaceri sociale din statele membre. Scopul nostru în această săptămână este să discutăm modul de a crește natalitatea în Uniunea Europeană. Trebuie să acordăm o atenție sporită femeilor care aparțin grupurilor uh, dezavantajate. Sperăm că Consiliul va susține cadrul european Uh, privind uh, strategia romă din, uh, de la summitul din luna iunie, doamna Jaroca și alți colegi din plenul Parlamentului și-au adus contribuția la această temă foarte importantă și am dorit să subliniem rolul femeilor de etnie romă în menținerea echilibrului familiei și a coeziunii familiale. E uh, o adevărată cărămidă pe care dorim să o folosim pentru a, pentru a consolida situația familiilor rome. În încheiere aș dori să vă spun că istoria ne-a învățat că fără participare activă a femeilor, nu poate exista o societate civilă puternică. Domnule președinte, v-ați referit la femei, la femei care au luptat pentru libertate în piața Tahrir, de, în Cairo. Și aceste femei doresc să uh, își construiască viitorul. Eforturile, strădanile lor trebuie să fie sprijinite de către Uniunea Europeană, fără niciun fel de stereotipuri uh, ideologice și în mod deschis. Doamnă președinte, în exercițiu vă mulțumim. Aș dori să dau cuvântul domnului José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte în exercițiu a Consiliului, domnilor și domnilor deputați. Astăzi ne amintim de femeile care în martie 1911, femei din Germania, din uh, Suedia, de peste tot, s-au început să ceară dreptul femeilor la votul universal și care au început să ceară cu o voce cât mai clară anumite drepturi sociale. Domnul Buzec, vă rog să luați loc, dragi colegi, și vă rog să nu purtați discuția aici în sală, ci în afara acesteia. Avem acum o sesiune solemnă, o sesiune specială. Deci colegi, ce colegii din această parte a sălii sunt rugați să ia loc. Mr. President, you can start from the beginning if you wish. Veți începe de la început, domnule Barroso, dacă doriți. Nu e nevoie. Rendons aujourd'hui hommage. Astăzi aducem un omagiu acestui secol de lupte, de pe urma cărora am avut cu toții de câștigat. Astfel a apărut democrația în Europa reprezentată aici, în Parlamentul European. Fără participarea de plin a femeilor la viața orașului, femeile, ă, societatea nu ar fi putut să devină democratică și nici economia noastră nu ar fi putut să progreseze așa cum a progresat. În multe privințe, femeile din Europa sunt un model pentru restul lumii. Locul cheie pe care femeile îl ocupă în societatea noastră este o sursă de inspirație pentru femeile din întreaga lume. De aceea aș vrea aici să evoc lupta curajoasă a femeilor din Africa de Nord, care alături de bărbați fac acum totul pentru a rezista în fața ă, dictaturilor și pentru a pune pe picioare un sistem democratic. Rolul activ pe care îl ocupă femeile în viața politică și economică în Uniunea Europeană este rezultatul angajamentelor lor hotărâte și salutăm faptul că acum avem un proces de construcție europeană care se bazează pe un principiu de bază și anume egalitatea între bărbați și femei principiu consfințit în tratatul de la Lisabona. De-a lungul anilor, anilor, legislația privind uh, egalitatea între bărbați și femei și integrarea acestui aspect în toate politicile europene ne-a permis să evoluăm către o, o piață a muncii mai egalitară. Însă în ziua de astăzi ar trebui să ne indignăm, deoarece există anumite lucruri care sunt intolerabile și inacceptabile. Rata de angajare a femeilor este de 62,5% în rândul femeilor, în timp ce în rândul bărbaților este de 80%. În ceea ce privește rezultatele școlare, sunt din ce în ce mai bune în rândul femeilor, însă perspectivele de carieră nu sunt la fel de de bune. Femeile sunt printre cele care au, printre cei care au posturi puțin remunerate, um, precare. Există și o diferență de remunerare de 18% între bărbați și femei, ceea ce înseamnă că 22% dintre femeile de peste 65 de ani riscă să cadă sub pragul sărăciei, din cauza că nu au pensii suficiente. Asta este inacceptabil și trebuie să se schimbe. Există estimări care spun că între 20 și 25% din femeile din UE au suferit de pe urma unor violențe fizice în viața lor, deci cel puțin o dată. Și asta este intolerabil și trebuie să se schimbe. Astăzi trebuie să ne renoim angajamentul, să acționăm împreună și pe viitor, pentru ca egalitatea între bărbați și femei să devină o realitate. Cu toții am avea de câștigat. Din perspectiva coeziunii sociale, a creșterii durabile sau a competitivității. În septembrie 2010, Comisia s-a dotat uh, cu o strategie care a fixat cinci domenii de acțiune prioritară pentru perioada 2010-2015. Egalitate pe piața muncii și independență economică egală pentru bărbați și femei. Egalitate salarială, egalitate în ceea ce privește posturile la vârf, promovarea egalității dincolo de hotarele Uniunii Europene, iar comisia va fi întotdeauna alături de femeile care peste tot în lume se luptă zi de zi pentru a avea acces la educație, la muncă, femei care se luptă pentru democratizare și pentru a-și putea exercita drepturi civile și politice. Comisia va face tot ce stă în putință pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective, însă să nu uităm un lucru. Legislația chiar atunci când este bine pusă în practică, nu va putea soluționa totul. Există comportamente și percepții care ar trebui să se schimbe, să evolueze. Doamnelor și domnilor deputați, astăzi comemorăm lupta femeilor pentru egalitate. Astăzi putem spune că în Europa, că aici, în Uniunea Europeană, nimic nu ar fi Nimic nu a fost posibil fără contribuția atât de esențială a femeilor la acest proiect care se bazează pe valori, printre care și egalitatea între bărbați și femei. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Vă mulțumesc. Doamna Eva britz Svensson, președinta Comisiei pentru Drepturile Femeii. Aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu suntem femei, ci devenim femei. Această frază binecunoscută ne arată că imaginea pe care o avem asupra femeilor și bărbaților este o imagine care ne face să luăm decizii în viață, decizii care depind de sexul nostru, nu neapărat de interesele, de cunoștințele sau angajamentele noastre. Stereotipurile care se bazează pe sex îi clasifică pe bărbați și pe femei în clase diferite și cei 100 de ani de luptă pentru a obține această egalitate n-au reușit să îndepărteze aceste stereotipuri însă vom continua această luptă, pentru că până la urmă aceste stereotipuri pe bază de sex sunt cele care fac ca 97% din marile companii să fie conduse de bărbați. Acestea fac ca femeile să fie mai puțin plătite, să lucreze în condiții mai precare atunci când lucrează, bineînțeles. Aceste stereotipuri fac de asemenea ca femeile să fie cele însărcinate uh, de acea muncă neplătită de acasă de la ele. Ele fac ca femeile să aibă grijă în principal de copii și până la urmă transformă femeile în victime ale violenței, atât în cadrul relațiilor personale, cât și în cadrul violenței sexuale. Femeile sunt vândute ca adevărate obiecte, ca produse în acest comerț al sexului. Și există și acest proces de feminizare a sărăciei. Toate acestea se justifică în aceste norme, în aceste stereotipuri și prejudecăți. În 100 de ani de luptă s-au făcut multe progrese și dacă comparăm posibilitățile pe care le am eu acum de a alege cu cele pe care le aveau uh, bunica sau mama mea, într-adevăr constatăm că s-au înregistrat multe progrese, însă mai sunt atât de multe de făcut pe viitor. Iată de ce lupta trebuie să continue și aceasta în fiecare zi a anului, nu doar pe 8 martie. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, Next... Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, în numele grupului PPE, doamna Livia Iaroca. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor! Astăzi sărbătorim centenarul Zilei Internaționale a Femeilor în secolul XIX, femeile lucrătoarele au militat uh, pentru uh, salarii egale în New York. A avut loc în 1957, mai bine de 100 de ani, iar uh, lupta lor este încă valabilă. Femeile Uh, de exemplu în Ungaria, câștigă cu 16,5% uh, mai puțin. Chiar dacă majoritatea populației lumii e reprezentată de femei, ele reprezintă doar 10% din uh, bogăția, din avuția mondială. Această, această prăpastie între salarii este foarte mare și rolul femeii în societate trebuie să fie consolidat. Nu trebuie să tolerăm ca faptul că femeile au copii să ducă la sărăcia lor. A fi o femeie nu ar trebui să fie un dezavantaj. În în ciuda inițiativelor ambițioase, atât în Uniunea Europeană cât și la ONU, femeile încă nu se uh, bucură de oportunități egale în majoritatea domeniilor și nu acordăm importanță suficientă problemei, problemelor discriminării multiple, a violenței casnice și a violenței împotriva femeilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte, dragi colegi, vă rog uh, să puneți capăt uh, discuțiilor în sală. Următorul vorbitor, în numele grupului socialiștilor și democraților, doamna Brita Thompson. Eh, pan eh, kære kolleger, i dag er det 100 år siden, at vi første gang fejrede kvindernes... Domnule președinte, dragi colegi, în urmă cu 100 de ani am sărbătorit prima oară eh, Ziua Internațională a Femeii. Acum 100 de ani era vorba de dreptul femeilor la sufragiu universal, lucru care s-a îndeplinit, pe care îl avem astăzi, însă rămân multe de făcut pentru a avea o adevărată egalitate între bărbați și femei. Femeile trebuie de asemenea să fie bine reprezentate în procesul de luare a deciziilor în politică, femeile de asemenea trebuie să fie prezente în diferitele sectoare economice, în bănci, de exemplu. Nu e posibil uh, ca jumătate din populația planetei practic să nu participe la deciziile importante, la discuțiile importante. În, dacă vrem să avem adevărată democrație, trebuie să mobilizăm talentul și potențialul pe care îl au femeile. Și salut inițiativa luată de comisie de doamna Reding. deoarece se dorește o adevărată egalitate între bărbați și femei. Deci avem nevoie de mai mult, nu doar de, nu avem, nu doar de niște uh, legi simbolice. Vă mulțumesc. Doamna Silvana Cohmerin, în numele grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite, primele două articole, articole arată că toate ființele umane sunt uh, egale, libere și au aceleași drepturi, sunt uh, dotate cu inteligență și trebuie să trăiască într-un spirit de uh, înfrățire. Fraze foarte frumoase, însă la 100 de ani încă nu putem vorbi de egalitate între bărbați și femei, egalitate de drepturi. Într-adevăr, s-au făcut multe progrese în Europa. În ziua de astăzi nu mai luptăm acum pentru obținerea libertăților fundamentale ale femeilor. Acestea au fost deja câștigate în marea lor majoritate. Aș vrea însă să aduc omagiul meu aici uh, feminiștilor din ultimii 100 de ani. Astăzi însă se pune problema cum trăim această nouă libertate și faptul că bărbații vorbesc și ei despre reconcilierea vieții profesionale și a vieții de familie. Există femei care sunt șef de stat de asemenea, mișcarea uh, de eliberare din Africa se uită spre exemplele feminine din Europa. Noi trebuie să reprezentăm un model și nu trebuie să lăsăm deoparte principalul nostru obiectiv și anume de a trăi libertatea așa cum o înțelegem noi, pentru că doar în felul acesta vom ajunge la adevărata egalitate de drepturi și doar atunci ziua femeii va deveni într-adevăr o adevărată sărbătoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul în numele grupului Verzilor, doamna copreședintă, doamna Rebecca Harms. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Astăzi ne aflăm într-o situație care nu ar trebui să dea uh, naștere unor sărbătoriri, uh, ci ar trebui să ne motiveze să luptăm și mai mult pentru adevărată egalitate între bărbați și femei. Cu ocazia centenarului Zilei Internaționale a Femeii, noi, bărbații și femeii, ar, femeile, ar trebui să ne uităm în trecut și să facem un bilanț. Bilanțul meu este următorul. Uh, cu, într-adevăr, declarația privind drepturile omului, a drepturilor cetățenilor, cetățenilor e foarte bună, dar trebuie să o punem în practică. Ar trebui să avem măsuri practice și eventual să introducem un sistem de cote, să vedem cum stau lucrurile în instituțiile europene. Nici aici situația nu este cu mult mai bună decât în uh, companiile uh, europene. Femeile care se află în posturi de conducere nu sunt foarte numeroase și pentru că femeile, doamnă Reding, domnule Barroso, să ajungă în organele de conducere, avem nevoie de un sistem de cote, pur și simplu și mi-ar fi plăcut să faceți un uh, bilanț sincer al lipsei de egalitate între bărbați și femei în uh, instituțiile europene. Aș fi dorit să avem un adevărat bilanț pentru că vă veți da seama atunci sau v-ați fi dat seama că într-adevăr e nevoie de un sistem de cote. Uh, e adevărat șocant astăzi să constatăm că în ciuda Uh, diplomelor obținute, a competențelor lor, femeile nu au uh, spațiul uh, necesar în care să se exprime în locurile în care se au deciziile cele mai importante. Sistemul de cote sunt un instrument indispensabil și, doamnă Reding, cu ocazia acestui centenar, centenar am dorit să ne asigurați că doriți să introduceți un sistem de cote în posturile de conducere, precum în Norvegia, în Spania și în Franța luptați-vă pentru această idee. Nu înțeleg de ce domnul Barroso nu a vorbit de acest lucru în intervenția sa. Doamna Marina Iana Cudasis în numele grupului ECR. Mulțumesc. Săptămâna trecută în Marea Britanie, Lord Davis a făcut un discurs în fața guvernului în legătură cu creșterea participării femeilor la consiliile de administrație. El spunea că ar trebui, în mod voluntar, uh, industria să facă acest lucru. Însă eu nu cred că prin cote putem face asta, deoarece, practic, astfel avem o atitudine plină de superioritate față de femei. Deci cum putem să facem așa ceva? cum aș da trandafirul pe care l-am primit bărbaților. Diferența de salarizare între bărbați și femei e de 10% la momentul cel mai scăzut de când a început să se facă aceste statistici. De asemenea, vreau să salut rolul femeilor, mame. Femeile trebuie să aibă dreptul de a alege și să nu fie judecate, indiferent de uh, rolul pe care îl au, mecanic, șefă de întreprindere, profesoară, în fine, femeile trebuie să aibă dreptul de a alege. Vă mulțumesc. Doamna Ilda Figueiredo, din partea GUE. Senhor Presidente, saudamos a luta Mulțumesc, domnule președinte. Și noi salutăm lupta femeilor pentru libertate, pentru progres social și pace. Și tocmai în momentul în care uh, sărbătorim cei 100 de ani ai Zilei Internaționale a Femeilor. S-au făcut multe progrese, s-au câștigat uh, multe bătălii în cei 100 de ani, însă toate acestea nu sunt suficiente pentru a pune capăt în sfârșit uh, inegalităților, discriminărilor care persistă în continuare, de exemplu în ceea ce privește accesul la piața muncii, inegalitățile de salarizare, inegalitatea în ceea ce privește cariera profesională și realizarea profesională a acestora. De asemenea, în ceea ce privește accesul la posturile cheie de management în viața socială, economică și politică, o situație care se înrăutățește pentru femei, în special în momentele de criză financiară și economică. Deși maternitatea este o funcție socială importantă pentru dezvoltarea societății, femeile sunt în continuare discriminate pentru că sunt femei, mame și în același timp lucrătoare. Un adevărat uh, scandal în acest secol al XXI-lea. De aceea, grupul nostru susține lupta femeilor pentru a pune capăt discriminărilor, inegalităților, pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și tuturor prejudecăților și stereotipurilor de gen care duc uh, nu doar la o ruptură absolută a politicilor neoliberale, ci e nevoie și de un angajament foarte serios pentru a avea politici alternative pentru egalitatea de gen și pentru drepturile femeii, pentru egalitatea de gen în ceea ce privește luarea deciziilor și politicile comunitare în general. Mulțumesc. Doamna Bizzotto, din partea Libertății și Democrației. Mulțumesc, domnule președinte. S-au făptuit foarte multe, însă mai avem încă mult de parcurs. Uh, astăzi, în Europa trăiesc, uh, dar și în întreaga lume, femei uh, din alte culturi. Trebuie să luptăm pentru ele și trebuie ca norme de demnitate umană minime să fie respectate. Nu putem să sărbătorim acest centenar fără a vorbi de problema femeilor din lumea arabo-musulmană, pentru că dacă nu, ar însemna să dăm uitării o problemă care le vizează și care s-ar putea ca la un moment dat să devină problema noastră. Nu putem nici să ignorăm uh, toate aceste uh, cifre care cresc uh, în fiecare an. Mă refer la situația școlilor în care studiază copiii noștri. Violența casnică suferită de femeile musulmane ar trebui să fie o prioritate pentru noi. Eu aș dori ca Europa să pună în aplicare politici care să combată căsătoriile forțate, delictele de onoare, radicalismul islamic și toate aceste practici politici care le vizează. Europa trebuie să se lupte nu numai pentru femeile europene, ci și pentru femeile care trăiesc în Europa și în afara ei, dar care nu au o voce, nu sunt auzite. Vă mulțumesc. Doamna Nicole Sinclair, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să aduc un omagiu tuturor femeilor de peste tot din lume și celor care în ultimii 100 de ani au luptat pentru egalitate. În 1893, Noua Zeelandă, femeile au avut dreptul de vot. Și de aceea salut și faptul că în 1970 Barbara Carso a fost cea care a inițiat prima lege privind egalitatea de salarizate și de asemenea tot Marea Britanie a avut primul ministru femeie în Europa. Totuși, cred că Parlamentul European a pierdut legătura cu realitatea. Eu mă opun discriminărilor de orice fel, inclusiv cea pozitivă, deoarece asta duce inevitabil la crearea de victime. Femeile nu trebuie luate nu trebuie ajutate prin cote, dându-se dovadă de superioritate. Nu, femeile ar trebui să se bucure, de exemplu, de mai bune îngrijiri pentru copiilor. Avem nevoie de asemenea și de un sistem de justiție mai bun. În ciuda faptului că Uniunea Europeană dorește să discrimineze pozitiv femeile, din păcate am intrat în această bulă a corectitudinii politice care până la urmă nu face decât să îngreveze și mai mult viața femeilor. Bunul simț și chipzuința nu sunt cuvintele de ordine aici în Uniunea Europeană. Eh, proszę Państwa, na tym kończymy nasze uroczyste posiedzenie. Vă mulțumesc. Aici se încheie această sesiune, această discuție. Vă mulțumesc. Vom trece direct la voturi. Vă mulțumesc foarte mult.